cu autoritățile austriece. S-ar putea ca uh, Emiratele să uh, trebuiască să uh, intervină serios pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă comisar. Există șapte moțiuni de rezoluție care vor fi votate astăzi, începând cu ora 11 și 30 de minute. Următorul punct pe ordinea de zi, discriminarea împotriva fetelor în Pakistan, mai ales cazul lui Malala Yousafzai. Doamna Comeș are cuvântul acum o cobarde ataque dos talibã a malala yousafzai acordou o mundo para a tragedie. Atacul uh, talibanilor împotriva acestei fetițe, Manara Yousafzai, ne-au amintit tuturor despre tragedia femeilor în Pakistan, uh, țară care este pe locul 3 începește clasamentul periculozității pentru femei. Uh, talibanismul este anti-islamic, de fapt, pentru că uh, originile violenței împotriva femeilor în Afganistan și în Pakistan înseamnă să se nege femeilor dreptul la educație, la viață socială, la viață de fapt până la urmă, la da, uh, drepturile cele mai uh, elementare și tra- tragedia Malalei a uimit și a uh, îngrozit întreaga lume și valul de solidaritate față de această fată curajoasă a cărei singură crimă, între ghilimele, a fost să ridice vocea și să-și ceară drepturile, nu poate fi ignorat. Trebuie să spunem că lucrurile au ajuns la un punct în care nu mai putem accepta aceste situații și autoritățile pakistaneze trebuie să se libereze de astfel de asocieri periculoase cu talibani, să se libereze de controlul talibanilor și să facă ceva eficient pentru a proteja oamenii împotriva extremismului religios și violenței care are un efect absolut negativ asupra femeilor și copiilor și ă, tinerelor fete. Uniunea Europeană nu poate cultiva relații și acorduri de cooperare cu un guvern care neagă situația și nu face nimic atunci când ă, fete sunt atacate pentru că merg la școală, pur și simplu, sau când sunt ă, forțate să se căsătorească la vârste fragede, când devin obiectul exploatării și când atacurile sinucigașe sunt susținute de serviciile de informație ale Pakistanului. Societatea civilă trebuie susținută, nu guvernul pakistanez. Mulțumesc, domnul Provera, un minut. Eh, Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Este o obscenitate, pur și simplu. Asta spune acuzația Uh, față de Malala, care voia să meargă la școală, să primească o educație. Ceea ce numesc, asta este ceea ce numesc ei obscenitate. Și asta folosesc ei drept scuză pentru tratamentul aplicat uh, Malalei, pentru că nu și-a acoperit uh, capul cum trebuie. E, de fapt, o încercare de a oprima drepturile omului și de a le nega femeilor dreptul la o viață demnă și educată. Oare asta înseamnă civilizație? Asta înseamnă nivel de trai? Asta e ceea ce propune acum Pakistanul în uh, uh, completă nerespectare a uh, societății civile. Sunt niște acte brutale pe care le uh, condamnăm și vrem ca islamul, islamismul moderat să își uh, facă voce auzită și să condamne la rândul său aceste nedreptăți. Pentru că nu, nu putem să închidem ochii față de aceste evenimente. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul un minut doamna Andrichiene. Today we discuss... Mulțumesc. Astăzi discutăm uh, cazul Malala Yousafzai, o fetiță de 14 ani uh, din Balea Swat din Pakistan, care pe 9 octombrie um, în drum spre școală a fost împușcată în cap și rănită grav. Evident că Parlamentul European susține puternic uh, familia acestei fete și pe această fată și acest lucru este exprimat clar în rezoluția uh, noastră. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru acest atac și mai mult decât atât au dat o declarație și anume că vor încerca să o ucidă pe Malala din nou dacă își revine de pe urma acestor uh, răni. Fetele continuă să uh, devină uh, victime ale violenței domestice și ale căsătorilor aranjate. Uh, atacatorii lor rămân neacuzați. Și cred că atunci când copiii devin ținte ale atacurilor militare, și acest lucru este tolerat de conducerea uh, statului, acel regim, acea țară nu mai are un viitor. Copiii ar trebui să meargă la școală, copiii ar trebui să fie educați mai bine, iar părinții uh, lor, frații, unchii, tații ar trebui să le apere copiilor uh, drepturile fundamentale, printre care și dreptul la educație. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Andrichene. Acum, domnul Cercenec. Panie Panie i panowie, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu e doar un precedent, nu, nu e un caz singular, nu, nu e o singură poveste dramatică. E o poveste care se tot repetă. Nu doar în această țară, ci în uh, întreaga regiune. A trebuit să devină clar un lucru că noi, de data aceasta, spunem cu voce tare ceea ce în mod normal ascundem. Că societatea tolerează asta, tolerează ceea ce face talibanul. Aici este tragedia. Pentru că asta va influența profund viitorul uh, acestui stat și viitorul regiunii respective. Mi-aș dori să discutăm cu partenerii noștri și cu partenerii din afara Europei și să spunem foarte clar că orice negociere cu talibanul este periculoasă, pentru că adesea sunt vizate doar interesele politice și nu și interesele oamenilor. Mulțumesc, domnule Cernechi. Doamna Lambert, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am văzut că nu e ușor să te ridici împotriva talibanilor atunci când tu, personal, familia ta, cei apropiați sunt uh, amenințați și chiar uh, uciși. Putem să felicităm uh, și să salutăm curajul Malalei și a celorlalți fete și băieți care se duc în fiecare zi la școală, chiar dacă știu că sunt amenințați a existat uh, o indignare politică și publică în Pakistan împotriva acestui eveniment tragic și ar trebui să susținem această atitudine. Femeile din Parlamentul Pakistan au avut o mare influență în schimbarea legilor din Pakistan. Problema va fi acum implementarea lor, pentru că pentru unii, cum sunt talibanii, educația este o amenințare la structura puterilor. Uh, am văzut aproape o mie de atacuri împotriva școlilor din acea zonă din Pakistan. Așadar, noi știm că este extrem de important ca guvernul să investească în educația universală și într-un curriculum deschis și cred că ar trebui să-i susținem în orice fel putem pentru a se lupta cu aceste forțe ale opresiunii. Mulțumesc, doamna Lambert, un minut, domnul Benian. Um, this, uh, this cross-party urgency... Această urgență condamnă uh, încercarea brutală de a omori pe uh, Malala Yousafzai încercarea ale talibanilor. Profit de ocazie pentru a profita, uh, profit de ocazie pentru a felicita serviciile medicale din Pakistan și uh, Queen Elizabeth Hospital din Birmingham, unde uh, Ferița a fost internată acum câteva zile. Malala uh, și gestul său de a încuraja uh, educația în uh, țara sa uh, au emoționat lumea. Foarte mulți copii nu mai ajung la școală în această țară, cam șapte milioane, pentru că părinții sunt temători să-și trimită fetele la școală pe de-o parte, pe de altă parte, pentru că fetele sunt măritate forțat. Trebuie să ne asigurăm că educația primară ajunge la toți copiii. Trebuie să încercăm să eliminăm radicalizarea uh, violențelor în ceea ce privește uh, tinerii trebuie să existe un sistem uh, de control extrem de robust. Pakistanul este un stat suveran, așadar noi, Uniunea Europeană, nu putem să le spunem ce au de făcut, însă putem să îi susținem în dificultățile cu care se confruntă. Cum putem să ne gândim că e rezonabil să încerci să ucizi o fetiță doar pentru că vrea să meargă la școală? Acest fenomen a fost condamnat puternic și e clar că doar talibanii au această perspectivă. Mulțumesc! Domnul Morfi, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a-mi exprima respectul profund față de gestul Malalei de a lupta pentru drepturile sale la educație. Atacul talibanului asupra ei arată exact care sunt uh, șansele uh, acestor fete. Este acel al treilea loc ca uh, periculozitate pentru femei. Uh, Uh, grupurile islamiste distrug șansele acestor oameni. Desigur că adesea e vorba de oameni simpli, uh, mai ales femei. Aceștia sunt cei care plătesc consecințele dezastroase ale dezintegrării societății pakistaneze. Evoluțiile din Pakistan nu pot fi separate de ceea ce se întâmplă în Afganistan. Există forțe reacționare talibane atât în Afganistan cât și în Pakistan și nu putem să privim aceste lucruri uh, separat. Trebuie să ținem cont de atacurile cu drone din nord-vestul Pakistanului și din Afganistan, în urma cărora au murit aproximativ 3.000 de oameni. Un raport al SUA arată că numărul militanților la nivel înalt uh, uh, ucis în aceste atacuri este foarte scăzut. Cam 2%, din victime sunt talibanezi. Uh, aș vrea să spun că nu mai trebuie să motivăm astfel de atacuri și că trebuie ca atacurile cu drone să, să nu mai existe. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc domnule Murphy. Trecem acum la grupurile politice. A, aveți o întrebare. E în regulă. Domnule Murphy, domnul Tanoc vrea să vă pună o întrebare. Domnule Tanoc, aveți cuvântul. Domnule Murphy, puteți să aveți bunătatea să ne explicați dacă invazia americană în Afganistan, care a fost o replică la atacurile din 11 septembrie, are vreo legătură cu, acest, uh, asasin, cu această tentativă de asasinat, deci ce, are legă, ce legătură uh, între cele două evenimente? Asta e o tâmpenie să legați cele două evenimente. Vă rog să explicați acest lucru în Parlament, domnule Murphy. Mă voi explica foarte ușor, mulțumesc. Dați-mi voie să Vă citesc dintr-un raport uh, de la US Law School care sugerează că loviturile americ- militare americane au facilitat uh, recrutarea pentru grupurile violente non-guvernamentale, ocupației Afganistanului și războiul dronelor din, Afgan- din Pakistan uh, sunt cel mai bun agent de recrutare pentru forțele islamiste extremiste. Acestea sunt forțele care atacă școlile, care evident, uh, au încercat să o ucide pe Malala. Asta este o recunoaștere a acestei realități și, bineînțeles, ați putea apăra oare ideea că atacul și ocupația asupra Afganistanului uh, au vreo legătură cu atacurile din 11 septembrie sau era un plan preexistent? Grupos la palabra por un Trecem la grupul și are cuvânt acum pentru un minut doamna Corola din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit îndeaproape evenimentele din uh, Pakistan, începând uh, cu cazul Benazar Bhutto în 2010. Sigur, însă a fost omorâtă și am înțeles că fundamentaliștii s-au aflat în spatele acestei crime. Acest caz din nou ne arată că există o lipsă de uh, respect față de lege în Pakistan și că astfel poate prolifera violența împotriva femeilor și împotriva copiilor. Dreptul la educație reprezintă uh, un drept fundamental și poate fi o parte a luptei împotriva uh, terorismului. Faptul că o fată de 14 ani a putut fi atacată în felul uh, acesta de către talibani este absolut îngrijorător pentru că uh, foarte multe fete se vor teme de acum să meargă la școală. În ceea ce privește abordarea analitică a acestei situații, ei bine, acesta este un lucru pe care talibanii nu și-l doresc. Noi trebuie, evident, să combatem uh, terorismul, însă trebuie să ne gândim și la tinerile fete care cad victima acestor tipuri de uh, acțiuni. Mulțumesc! Mulțumim! doamnă Corola. Pentru socialiști, un minut, doamna Geringer. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 9 octombrie, o fetiță de 14 ani a fost rănită grav. Ea, practic, a militat pentru educația în școli și talibanii au anunțat că uh, îi vor ucide pe toți cei care vor încălca legea lor. Malala a devenit o eroină care luptă împotriva sistemului. Anul trecut au fost uh, îndreptate 162 de atacuri asupra școlilor. Guvernul pakistanez a introdus într-adevăr câteva legi pentru a proteja școlile, însă va dura, vor dura ani de zile până ca acestea să fie implementate. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să încurajeze Pakistanul să respecte uh, reglementările internaționale în ceea ce privește drepturile omului uh, și cetă- toți cetățenii trebuie să se bucure de aceleași drepturi. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul un minut doamna Kiel Nilsson. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu dăm stilouri acestei tineri generații, teroriștii le vor da arme. Sunt cuvintele Malale, care la 14 ani înțelege perfect că educația copiilor și lupta împotriva uh, obscurantismului merg mână-mână. Cazul acestei tinere pakistaneze a devenit un simbol și vreau să vă reamintesc situația inacceptabilă a fetelor din Afganistan. Aceste multiple violențe asupra cărora, a, cărora sunt victime nu mai interesează presa ca acum câțiva ani. Când doream să ne justificăm acțiunea militară în Afganistan în numele emancipării femeilor afgane. Deci țin să repet din nou. Nu trebuie să le uităm și acesta e mesajul pe care au venit să-l transmită parlamentarii afgani în vizita lor acum câteva săptămâni în Parlamentul European. Aceste, uh, acești parlamentari se tem că după retragerea din 2014, drepturile câștigate uh, după câteva decenii nu vor fi cumva uh, eliminate pentru a se reîntoarce la calm discuțiile între guvernul afgan și talibani. Așadar, trebuie să condamnăm în continuare aceste practici oribile dar Uniunea Europeană trebuie mai ales să susțină financiar asociațiile locale ale femeilor care se luptă pentru a menține deschise școlile. Mulțumesc, doamna Kilnilson. Pentru grupul ECR, un minut, domnul Nicholson. Uh, thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe uh, prin a-i ura Malalei uh, însănătoșire gravnică. Această uh, fată a demonstrat un curaj și o hotărâre care merg dincolo de vârsta sa de 14 ani. Educația în Pakistan uh, trebuie să fie un uh, dat absolut. Malala uh, nu uh, a primit drept la educație, la fel ca alte 7,5 milioane de uh, copii. Devine din ce în ce mai evident faptul că în foarte multe state problema educației este uh, o uh, problemă majoră, mai ales pentru fete. În uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului uh, spunem că uh, trebuie să uh, Uh, asigurăm dreptul la educație și aici nu putem ignora cazul uh, Malalei. Am văzut însă ce se poate întâmpla dacă se ignoră aceste uh, aspecte. Pakistanul are anumite angajamente care vizează și dreptul fetelor la uh, educație și trebuie să continue uh, în direcția atingerii acestor obiective. Iar noi putem să ne oferim ajutorul pentru a asista aceste state. Mulțumesc. Mulțumim. Pentru FD, domnul Belder, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Asemenea colegului Nicholson, aș vrea să îmi exprim speranța că Malala își va reveni complet. Ceea ce s-a întâmplat este pur și simplu îngrozitor. Nu putem uh, descrie în cuvinte sistemul educațional pakistanez. Mulți uh, părinți își trimit copiii să fie educați în madrasas, unde uh, educația e gratuită, dar ceea ce se promovează în termen general în Pakistan este o intoleranță față de femei și un refuz la adresa educării copiilor nu e finanțat cum trebuie sistemul general educațional din Pakistan. Malala vine dintr-o regiune unde doar o fată din trei merg la școală. I-a dat dovadă de un curaj extraordinar. Iar acest lucru ar trebui să uh, însemne că, în sfârșit, autoritățile pakistaneze nu vor mai putea tolera așa ceva. Mulțumesc. Trecem acum uh, la celelalte intervenții. Doamna Esaia. Mulțumesc, domnule președinte. Această încercare de asasinat împotriva Malale de către talibani ar trebui să ne facă pe toți să ne exprimăm respectul pentru curajul acestei fete și a celor ca ea. Avem nevoie de multe eforturi de reformă a sistemului legal dacă vrem să oprim astfel de lucruri, să nu se mai întâmple niciodată astfel de lucruri în Pakistan. Uh, în Pakistan a existat întotdeauna o campanie care să promoveze uh, prezența fetelor în școală și importanța vitală a educației fetelor și a educației în general pentru toate sectoarele societății. Dar în acest moment doar un mic procentaj de fete și femei uh, știu să citească în Pakistan. Ne trebuie

Trecem acum la catch the eye, intervenții spontane. Un minut, doamna Macovei. Thank you. We as the... Mulțumesc. Noi, cei din Uniunea Europeană, avem obligația de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor. E de la sine înțeles că trebuie să facem asta în toate uh, cele 27 de state membre, dar și în afară, pentru că trebuie să încercăm să îi protejăm și pe cetățenii din afara uh, statelor membre. Uh, Trebuie să milităm pentru protejarea drepturilor cetățenilor din uh, Pakistan, în special a copiilor. Malala, o fetiță de 14 ani, a fost atacată pentru că își dorea educație pentru fete. Ea este doar una din ultimele victime uh, ale opresiunii din Pakistan. Pakistanul a întreprins eforturi pentru a uh, reduce violența, pentru a reduce uh, discriminarea femeilor. Acum e și rândul nostru să arătăm Pakistanului că nu e suficient. Uh, Indicele de inegalitate de gen arată că Pakistanul este al treilea loc cel mai periculos din lume pentru femei. Trebuie ca Uniunea Europeană să ofere asistență și ajutor pentru dezvoltare, dar numai cu condiția ca Pakistanul să arate la rândul său că este în măsură să ofere o protecție de bază pentru toți cetățenii. Pakistanul trebuie să ofere uh, educație și siguranță tuturor femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Băsescu, un minut

Nu mi-am înțeles numele, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ultimii ani, doamnă comisar, uh, în ultimii ani uh, am uh, văzut care este situația specială a fetelor din Pakistan, a fetelor și a femeilor. An la rând, oamenii din regiune au asistat la așa ceva și mai apoi au început să descrie modul în care fetele sunt uh, lăsate needucate, modul în care sunt aranjate căsătoriile, modul în care este de la sine înțeles ca femeile să depindă toată viața de fraților mai mari sau de taților. Am văzut că uh, legile care au fost date cu privire la îmbunătățirea situației femeilor uh, nu sunt suficiente pentru că nu sunt implementate corespunzător, iar cazul Malalei uh, este un strigăt disperat de ajutor, iar noi trebuie să ținem cont de acest strigăt. E rândul nostru acum să facem tot posibilul pentru ca drepturile cetățenilor din Pakistan să fie, să fie uh, respectate. La nivel parlamentar trebuie să facem tot uh, posibilul pentru a uh, vedea exact cum monitorizăm implementarea legilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Oiuland, un minut. Domnule președinte, în această Uh, primăvară am fost unul din inițiatorii declarației uh, referitoare la uh, discriminarea din Pakistan și asaltul asupra acestei fete din Pakistan ne, ara, ne dovedește că discriminarea și intoleranța la care ne referăm noi în declarația noastră sunt prezente în continuare în Pakistan și talibanii și Al-Qaeda terorizează în continuare societatea din Pakistan. Aș dori să-mi exprim condoleanțele uh, sincere familiei Malalei și să uh, mă adresez uh, societății pakistaneze să condamne acest atac. Aș dori să fac un apel autorităților din Pakistan să acționeze împotriva acestor acțiuni teroriste. Vă mulțumesc. Domnul Tanac, un minut. Domnule uh, președinte, atacul asupra Malalei a fost o uh, crimă teribilă. A fost atacat un copil de 14 ani care uh, nu a greșit decât vorbind prin, despre drepturile fetelor la educație. Se pare că guvernul pakistanez nu își poate apăra cetățenii în fața acestei, acestui tip de violență. Um, Inclusiv uh, preoții uh, și uh, creștinii au fost atacați în Pakistan, iar acum se încearcă atacarea medicilor care încearcă să o trateze pe Malala. Această condamnare care s-a făcut um, a arătat că mulți lideri religioși din Pakistan greșesc. Mă bucur că acum Malala uh, este în curs de recuperare cu ajutorul îngrijirilor și experienței uh, medicilor britanici din Birmingham. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tenek. Domnul Bucan, un minut. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Chcel by som... Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să o sprijin și eu pe uh, Malala, pe această adolescentă care a devenit un simbol al luptei pentru drepturile femeilor musulmane. Malala Yusuf Saif uh, are doar, avea doar 14 ani, cu toate acestea a fost uh, foarte curajoasă și de fapt i-a înspăimântat pe talibani. Drepturile femeilor și dreptul, dreptul la educație a femeilor reprezintă o amenințare pentru anumite societăți uh, musulmane, un lucru care poate nu ne surprinde. Însă ce ne poate surprinde este că aceste societăți pot merge atât de departe încât să um, combată cu arme o fată de 14 ani o fată care împreună cu colegele lor nu-și doresc nimic altceva decât să meargă la școală. Acest lucru ne arată că talibanii de fapt devin mai slavi dacă doresc să combată asemenea drepturi. Vă mulțumesc. Domnul Lansdorf, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că asemenea cazuri ar trebui să ne determine să ne gândim dacă multiculturalismul este strategia potrivită. Din punctul meu de vedere, această strategie a eșuat. Anterior se punea accentul pe egalitatea, pe egalitate, însă în uh, asemenea cazuri în care demnitatea umană este atacată atât de brutal, atunci uh, cred că trebuie să ne regândim uh, strategia. Vă mulțumesc, domnul Rangstorf. Are acum cuvântul comisie. Mulțumesc, uh, doamna Ashton condamnă pușcarea lui Malala, această școlăriță de 14 ani care a fost atacată pe 9 octombrie de extremiști. Ea a, doamna Ashton a spus că este o agresiune josnică împotriva drepturilor omului și împotriva apărătorilor drepturilor omului din Pakistan. E bine că Malala reacționează bine la tratament la spitalul, Queen, uh, la spitalul regal din uh, Birmingham și ne alăturăm și noi celor care i-au durat în sănătoșire grabnică. E tulburător faptul că talibanii din Pakistan, responsabili pentru atac, au anunțat că vor încerca să o ucidă pe Malala din nou dacă uh, își va reveni. Sperăm că guvernul Pakistanului va face toate eforturile ca să asigure siguranța Malalei și a familiei sale, precum și a altor persoane care sunt sub amenințare. Malala e cunoscută pentru că apără drepturile fetelor la educație. Ea a avut o atitudine curajoasă împotriva talibanilor care au lansat o mișcare de revoltă din vala Suat și putem, sigur, e de admirat fata aceasta pentru curajul ei. Noi trebuie să insistăm uh, în relația noastră cu Pakistan, Pakistanul să punem accent pe educație, dorim să conlucrăm cu Pakistanul pentru că acesta să-și poată construi un sistem de educație care să promoveze toleranța, problemele legate de drepturile femeilor și ale copiilor, sunt în mod constant evocate în dialogul nostru cu Pakistanul pe drepturile omului. Recent, în uh, reuniunea din, uh, sau Comisia uh, Comună din februarie, precum și în iunie, când doamna Ashton în vizită la Islamabad a evocat acest subiect. Uniunea Europeană a încurajat guvernul Pakistanului să asigure urgent protecția drepturilor femeilor. În plus, finanțăm proiecte legate de drepturile omului în Pakistan, Uh, împotriva traficului de ființe umane, discriminării, violenței uh, pentru accesul la justiție și pentru ca femeile să aibă postul de conducere. S-au uh, introdus legi noi importante, noi vom continua să lucrăm cu provinciile care acum au cea mai mare răspundere în acest domeniu. Însă ne îngrijorează Eh, climatul de intimidare și violență și efectele acestea asupra evoluției Pakistanului. După ce s-a adoptat planul de acțiune pentru Pakistan, vom consolida dialogul cu dialogul sectoriale pe problema securității, inclusiv drepturile omului, accesul la justiție, drept, eh, drepturile omului eh, și probabil vom dialoga și pe probleme legate de contraterorism. Vom uh, consolida cooperarea cu Pakistanul în următorii ani, vom susține instituțiile democratice ale Pakistanului și societatea sa civilă. Incidentul de pe data de 9 noiembrie, uh, mă scuzați, octombrie, a cauzat indignare în întreaga societate din Pakistan Pakistanul nu trebuie să îngăduie ca viitorul copiilor săi să fie periclitat de o minoritate înapoiată. Trebuie să stârpim extremismul, să ajutăm pe prim-ministrul Pakistanului, să ajutăm pe pakistanezii care se uh, opun terorismului și violenței ideologice. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, doamna comisar. Sunt șapte propuneri de rezoluție. Uh, se vor vota în urma discuției și acum trecem la situația din Cambodgia. Are cuvântul pentru un minut doamna Gomes.